Trecem acum la ordinea de zi. Proiectul definitiv al ordinii de zi a fost uh, adoptat de către uh, conferința președinților, conferinților uh, și va fost distribuit. Aș dori să vă informez că Comisia Juridică a adoptat două rapoarte cu privire la imunitate. A80191 pe 2015, minus 150, domnul Ferrara și A8, 0192 pe 2015, 150, domnul Zviefka. În conformitate cu articolul 9, alineatul 8 a regulamentului de procedură, aceste rapoarte vor fi supuse la vot în timpul votului de astăzi. În ceea ce privește declarațiile Consiliului și ale Comisiei cu privire la pregătirea reuniunii Consiliului European din 25-26 iunie 2015, grupul verzilor ale a cerut ca o rundă de intervenții uh, din partea vorbitorilor grupurilor politice să fie înlocuită de către o, de o dezbatere de plină. Deci, uh, Verzi cer ca să nu vorbească numai președinții de grup, ci și să existe o dezbatere cu participarea mai multor deputați. Astfel, întrebările orare cu privire la transparență și aplicarea Pactului de Stabilitate și de Creștere vor fi uh, mutate pe un moment ulterior după votare care ar începe la 20.30. Aceasta uh, în cazul în care propunerea averzilor a fost uh, aprobată. Îi dau cuvântul domnului Filip Lamberts ca să-și formuleze cererea grupului său. Da, mulțumesc, domnule președinte, ați prezentat foarte exact propunerea noastră și justificarea acesteia este foarte simplă. Știm că Uniunea Europeană și mai ales zona euro trece prin ore decisive pentru viitorul său și suntem de părere că pentru un subiect ca atare uh, care este prevăzut în sesiunea de astăzi, o combinație a discuțiilor acestora și a planului Juncker și a discuției cu privire la raportul Berez despre guvernanța economică, ar fi justificat să avem un timp suplimentar de vorbire pentru astfel de discuție importantă. Știu că, domnule Weber, uh, este câteodată gol la Bruxelles la sesiunea din uh, minise plenară, dar acum cred că mai degrabă e foarte multă lume și trebuie să știm că este un moment critic și să folosim această ocazie pentru a discuta cu toții. Mulțumesc, domnule Lambert. A cerut cuvântul și doamna Gabriele Zimmer pentru ca să vorbească pentru această propunere. Vă rog, doamnă Zimmer, aveți cuvântul în favoare. Da, mulțumesc. În numele grupului meu aș dori să susțin uh, cererea pe care a făcut-o Filip Lambert în numele verzilor. Cred că este foarte important că, având în vedere această discuție și având în vedere situația în care ne aflăm acum, dezbaterea pe care trebuie să o purtăm aici în Parlament să nu fie tăiată în niciun fel și să nu fie redusă la o dezbatere care, la care participă doar președinții de grup în legătură cu Grecia. Pentru că avem nevoie de mai mult timp, de mai mult timp de vorbire în același timp și ar fi un semnal democratic și în același timp un semnal că ne luăm foarte în serios dacă am putea să dăm posibilitatea și altor deputați să ia cuvântul pe această temă. C'è qualcuno che Dorește cineva să intervină împotriva acestei propuneri a domnului Lambert? Nimeni. Nimeni nu dorește să ia cuvântul împotrivă. Bine, atunci să supunem la vot propunerea domnului Lambert. Dacă se adoptă, atunci vom avea o dezbatere mai lungă. Stați o secundă. Dacă se adoptă, vom avea deci o dezbatere mai lungă și întrebările vor uh, putea fi puse la 20-30. Se va discuta atunci. Dacă nu va fi aprobată, atunci dezbaterea se va limita la intervențiile șefilor de grupuri. Cine este pentru propunerea domnului Lamberts? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se respinge în mod evident. Verificare cere sala. E evident rezultatul. Dacă vreți să facem o verificare, îl facem. E evident. Bine, am deschis votul, poftiți. Hanno votato tutti? Votat tutta lumea? Atunci se închide votul. Și se respinge. Acum trecem mai departe la ordinea de zi, care rămâne astfel nemuta, neschimbată. Trecem acum